Autoritățile competente din Republica Franceză mi-au comunicat că sunt aleși membri ai Parlamentului European domnul Thierry Cornier și doamna Patrice Lalon pentru a le înlocui pe doamnele deputate Silvii Gular și Mariel de Sarnez, începând cu data de 18 mai 2017. Parlamentul ia act de ia notă de alegerile lor. Le urăm bun venit acestor colegi și le, rape, și le reamintesc că um, își au locul în acest parlament în uh, deplinătatea